gen să avem din nou competitivitate și creștere economică împreună cu cetățenii și întreprinderile. Michel Barnier Bistoșur, savaival. Domnule comisar Barnier, mulțumesc. Declarația noastră a încheiat dezbaterea pe acest punct. Vom trece imediat la punctul următor și anume parteneriate pentru inovare, întrebare cu solicitare de răspuns oral. Întrebare către comisie. Mai întâi vom da cuvântul autorilor întrebărilor și primul autor este Judith Merkis, care are două minute la dispoziție. Domnule președinte, 90% dintre cetățeni consideră că inovarea, inovația va fi vectorul relansării economice. Însă se pare că nu și Consiliul este preocupat de această urgență, pentru că uh, abia în februarie-martie anul viitor uh, se va tranșa discuția care are loc acum. De ce uh, această mare provocare societală nu este uh, abordată mai repede. S-au uh, rezolvat problemele demografice, energetice? Nu. Prin urmare, este urgent ca această inițiativă să fie abordată mai repede. Și de aici rezultă întrebarea noastră. Acest partener, aceste parteneriate pentru inovare, aceste strategii, sunt foarte clare, dar ce reprezintă ele de fapt? Nu cred că trebuie să creăm noi instrumente, ci mai degrabă să îmbunătățim uh, instrumentele existente. Avem nevoie de o securitate pe termen lung și avem nevoie de instrumente care să funcționeze bine în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei UE 2020. Foarte important este faptul că aceste parteneriate pentru inovare trebuie să fie concrete, ele trebuie să aibă un, un impact tangibil din punct de vedere tehnologic și trebuie să fie adaptate nevoilor pieței Uh, cu scopuri clare. Trebuie să reunească toți partenerii, industria, uh, societatea, cetățenii, pentru că până la urmă ei sunt forța motrice a inovării și a succesului acesteia. Este bine de asemenea să ne bazăm, să folosim ceea ce există deja. De exemplu, să putem îmbunătăți calitatea vieții persoanelor în vârstă Uh, și trebuie folosite de asemenea în mod eficace sursele de energie și materiile prime. Cred că pentru a face aceste lucruri este nevoie de inovație. E nevoie de un entuziasm și de o uh, disponibilitate de a lucra astfel încât aceste strategii să Uh, înflorească. Europa nu este doar moneda euro și uh, pactul de stabilitate, este și uh, locuri de muncă și îmbunătățirea locului Europei în lume. Dacă nu ne ajutăm noi înșine, cine să ne ajute? Președintele, mulțumesc foarte mult și acum următorul vorbitor, doamna Sartori. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea Comisiei din comunicare pentru un parteneriat de inovare, aprobare recentă, face parte din strategia 2020 și inițiativa aceasta ar trebui să fie o reacție eficientă față de problemele mari cu care se confruntă societatea. Multe activități și obiective sunt importante, printre care uh, să generăm o inovație în întreaga Uniune. Principala inovație este așa este reprezentată de așa numitele parteneriate pentru inovare, prin care să se stabilească anumite obiective. Însă avem nevoie și de parteneriatele propriu-zise. Comisia a formulat niște provocări cu care se va confrunta societatea în următorii ani, în următoarele decenii și beneficiul este din punctul nostru de vedere, o rezoluție din partea grupului meu pe care o semnează și cei din alte grupuri. Deci nu, nu sunt probleme aici. Contribuția noastră a fost una esențială, una de fond, ca să ne asigurăm că cele două parteneriate care vor fi inițiate după faza de studiu pilot um, continuă și abordează tema unei îmbătrâniri sănătoase și pentru a se urmări experimentele, experimentul Vanguard în contextul strategiei 2020. Apoi ceva legat de energie, pentru că și aceasta este o provocare pe care trebuie să o rezolvăm în curând o comisie internă, un grup de lucru uh, intern al comisiei va propune criterii pentru selecție și finanțare care vor reprezenta baza pentru înființarea unui nou parteneriat. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Ceați Marcachis. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Care este politica de inovare europeană? Care e politica de cercetare europeană? Dacă pui aceste întrebări oamenilor obișnuiți pe stradă, uh, o să-ți răspundă cu o ridicare din numeri, pentru că nu e clar care este valoarea adăugată a cercetării europene, a inovației europene și salut uh, propunerea uh, comisarului și faptul că începe cu definiția inovației. Ce înseamnă inovația? înseamnă să creezi produse și profit din cunoaștere. Ăsta e un lucru nou. Și mă bucur foarte mult că Comisia merge pe acest drum. Dar avem nevoie de proiecte pe care uh, contribuabilii europeni să le înțeleagă, să știe pe ce, dau, pe ce se duc banii din impozitele lor. Și îmbunătățirea uh, calității vieții pe, vieții pe planetă, proiecte de genul acesta, proiecte pe care oamenii să le înțeleagă. Mă bucur că uh, și Comisia este dedicată unor proiecte de acest tip de uh, prelungire a vieții sănătoase, de exemplu, cu doi ani pentru fiecare dintre noi. E un proiect ambițios și important. Doamna Merkel s-a spus deja acest lucru. Dacă folosim instrumentele existente, EIT, KICS, CATIS, programele eh, de inovație competitivă, programe care există deja. Și dacă mai și adăugăm la aceste programe, atunci eh, lucrurile se complică destul de mult. Așadar, aceste parteneriate pentru inovare ar trebui să pună un pic de ordine în toată această serie întreagă de programe ca să avem un sistem mai coerent și mai clar și mai ușor de înțeles pentru toată lumea care este valoarea uh, adăugată la nivel european aici. Acesta e lucrul cel mai important. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, spune președintele. Și acum are cuvântul uh, Efsen Toșenovski. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Inițiativa Comisiei de a crea proiecte pilot pentru parteneriate inovatoare uh, pentru îmbătrânire sănătoasă și în celelalte domenii este o inițiativă laudabilă. Dacă uh, se selectează aceste proiecte, aceasta este o dovadă pentru mine că, că subiectul este unul foarte important. Nevoile cetățenilor sunt foarte diverse și trebuie ținut seama de diferite tradiții și de istoria din fiecare țară și de abordările dintr-o țară sau din alta. Va fi interesant să vedem cât de, câtă inovație va aduce Comisia în abordarea acestei probleme. Probabil că se va face o prezentare generală a problemelor, însă Comisia a venit cu mai mult decât atât, cu ajutoare, asistență concretă. Din punctul nostru de vedere, ar exista două proiecte posibile, unul al orașelor inteligente și celălalt al materiilor prime. Având în vedere problemele viitorului, cred că ar trebui să încercăm să rezolvăm problema materiilor prime. Cred că astăzi și în viitorul apropiat, multe state membre vor fi supuse unor presiuni extraordinare pentru a-și asigura materiile prime de care au nevoie pentru funcționarea energiei și a industriei, pentru funcționarea industriei. Sunt multe comisii și comitete care încearcă să rezolve această problemă, însă ce trebuie să facem este să găsim noi resurse pentru că aceasta este o condiție pentru creșterea viitoare. Și sigur că acestea vor avea impact asupra multor aspecte, asupra vieții sociale a cetățenilor și așa mai departe. Trebuie să formulăm reguli clare, să asigurăm accesul la materii prime, pentru că acest lucru este extrem de important pentru viitor. Mulțumim foarte mult pentru că v-ați respectat timpul de intervenție. Urmează Marisa Matias, ca autor, două minute. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm ceea ce a fost prezentat drept o prioritate pentru Uniunea Europeană, respectiv politica de inovare. Și prin aceste parteneriate ar trebui să se concretizeze lucrurile. Primul asemenea parteneriat este despre îmbătrânirea activă și în bună sănătate, dar avem nevoie și de alte programe acest lucru trebuie să fie făcut cu multă claritate și trebuie fixate priorități. Dar cine se va ocupa de fixarea priorităților și pe ce criterii? Iată întrebările importante la care trebuie să răspundem. Și aș vrea să închei prin câteva observații în ce privește acest prim proiect despre îmbătrânirea activă și în condiții de sănătate bună. Da, este o inițiativă pozitivă Trebuie să ne concentrăm asupra acestui segment de populație care uh, este din ce în ce mai numeros, dar în același timp și vulnerabil. Mi se pare că este oarecum contradictoriu faptul că prezentăm un asemenea proiect, dar unde intervine inovarea. E ca și cum ai vrea să faci inovare de dragul inovării nu mi se pare că totul este uh, suficient de concret. Acum când se reduc investițiile, când nu mai avem resursele suficiente pentru a uh, finanța protecția socială, e bine să ai un parteneriat și un proiect atât de ambițios, dar oare avem resursele necesare pentru a finanța? Deci, cum spuneam, există anumite contradicții între teorie și realitate. Uh, și dacă te uiți la obiectivele din uh, acest parteneriat, și anume politici sustenabile, am senzația că până la urmă totul va fi ca un balon care se va dezumfla. Vă mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul domnul ministru Selex din partea Consiliului ca să dea câteva răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Mă bucur că avem ocazia să dezbatem împreună cu noastră această inițiativă FAR, Uniune pentru Inovare, și mai ales să dezbatem acest nou concept al Parteneriatului European pentru Inovare, care este cu siguranță un element cheie al comunicării pe care Comisia uh, a prezentat-o la începutul lunii octombrie. Bineînțeles, în acest stadiu, Consiliul uh, este încă în uh, procesul de examinare a subiectului și se fac pregătiri pentru Consiliul de Competitivitate pe 26 noiembrie. După cum vă amintiți, Consiliul European pe 17 iunie anul acesta a pus la punct strategia uh, Europa UE 2020. Și există niște obiective strategice majore definite în acest context. Unul dintre ele constă în îmbunătățirea condiției cercetării și dezvoltării cu scopul special de a aduce la 3% din PIB nivelul cumulat al investițiilor publice și private în acest sector. Cu titlu personal, cred că era, ar fi fost dificil de conceput să se meargă pe mai puțin decât cei 3% prevăzuți deja în strategia de la Lisabona și că acum este vorba de a găsi și mijloacele să ajungem la un astfel de nivel. Inițiativele uh, Uh, centrale privind Uniunea pentru Inovare uh, prezentate de către Comisie uh, urmează, susțin acest mare obiectiv și președinția belgiană a dorit să trateze acest dosar important cu multă atenție. Consiliul nostru a avut o primă, un prim schimb de opinii informal pe acest subiect în iulie anul acesta, apoi un schimb de opinii în cadrul formal pe 12 octombrie anul acesta și această dezbatere permite președinției să prezinte un proiect de concluzii uh, Consiliului și care este pe cale să fie examinat și va fi discutat, cum spuneam, în Consiliul pentru Concurență din 25-26 noiembrie anul acesta. Subliniez că președinția a făcut în așa fel încât filierele de cercetare și industrie să colaboreze strâns pe acest dosar ceea ce dă rezultate excelente. Am avut de altfel un Consiliu Comun pe 20 iulie anul acesta și ar trebui să ajungem la sfârșitul lunii noiembrie la concluzii comune. De altfel, comunicarea Comisiei ca și uh, activitățile Consiliului pentru Concurență vor alimenta pregătirea dezbaterii pe teme de cercetare și inovare care ar trebui să aibă loc la Consiliul European până la, în Consiliul European până la sfârșitul anului. Veți înțelege așadar că așteptând impulsurile strategice ale șefilor de stat și de guvern, trebuie în calitate de președinte al Consiliului uh, pentru concurență să rămân totuși un pic prudent în declarații. Totuși, totuși, dați-mi voie să vă reamintesc că subiectul inovației sau mai degrabă triunghiul cunoașterii într-un sens mai larg, uh, Eh, învățământ, cercetare, inovare, nu e un concept cu totul nou nici pentru Consiliu și cu atât mai puțin pentru Parlament. Din partea Consiliului, în contextul general al spațiului european pentru cercetare, acest subiect figurează în mod regulat pe ordinea de zi a Consiliului pentru Concurență și mă refer în special la viziunea 2020 pentru spațiul european al cercetării uh, exprimată în Consiliul din decembrie 2008 și mai recent la concluziile Consiliului intitulate a crea o Europă inovatoare, concluzii care au fost adoptate în mai anul acesta în timpul președinției spaniole. Și pot menționa într-un mod non-exhaustiv câteva direcții importante uh, în viziunea Consiliului. Mai întâi, inițiativele trebuie să se refere la toate formele de inovare în sectorul public și în sectorul privat de asemenea. Un al doilea element, trebuie stabilite bazele unor linii de finanțare mai eficace pentru cercetare, dezvoltare și inovație. Al treilea punct, piețele publice au uh, capacitatea puțin exploatată de a susține inovația în, prin produse și procedee și servicii inovatoare. În al patrulea rând, inovațiile non-tehnologice, inclusiv în materie de design, de servicii, de creativitate culturală, constituie și ele factori importanți. Al cincilea punct, exploatarea eforturilor de cercetare necesită o gestiune și o protecție eficace a proprietății intelectuale, ca și o difuzare eficace a inovației științifice și tehnologice. În fine, politicile și programele în materie de cercetare și dezvoltare și instrumentele care le sunt asociate trebuie să fie și uh, reamintesc că acest lucru și acum, uh, trebuie simplificate și raționalizate și mă bucur uh, să constat o convergență largă de opinii cu uh, Comisia ITRE care s-a manifestat în raportul doamnei Carvalho. Parteneriatele pentru inovație nu trebuie să Uh, complice și mai mult lucrurile, ci din potrivă să reprezinte un demers de simplificare. Dimensiunea regională este de asemenea esențială pentru inovație. Din acest punct de vedere, politica europeană în domeniu trebuie să se asigure ca actorii în domeniu, incluzând micile întreprinderi și întreprinderile medii, să primească o susținere potrivită și la nivel regional. Factorul uman este în centrul uh, cercetării și inovării. Europa trebuie să își întărească capacitatea de a-și păstra cercetătorii și de a atrage talente și din țările terțe. După aceste considerații de ordin general, doresc acum să răspund la patru întrebări mai concrete pe care le-ați ridicat. În ce privește numărul de teme uh, care să intre în, parteneriatul pentru în parteneriatele pentru inovare, deși Consiliul, cum spuneam, nu, s-a, nu și-a dat uh, răspunsul final, uh, mi se pare uh, acceptabil de toată lumea că trebuie să începem cu o inițiativă pilot și Comisia a propus lansarea unei inițiative pilot privind uh, fenomenul îmbătrânirii la începutul lui 2011 comunicarea Comisiei menționează, printre altele, o serie de alte teme uh, Uh, față de care ar, pentru care ar fi dispusă să depună propuneri în 2011 și unii dintre noastre ați uh, evocat uh, unele dintre aceste teme. Prin definiție, un proiect pilot poate începe pe o bază experimentală și fără să aștepte neapărat ca toate condițiile să fie predefinite selecția subiectelor pentru viitoarele parteneriate este una dintre problemele majore pe care le discutăm în sânul Consiliului și în acest context vreau să reamintesc exercițiul de programa, programare comună uh, a cercetării în Europa ca răspuns la uh, provocările majore lansat de Consiliu în anul 2008. Cu această ocazie, criteriile care vor fi cu siguranță utile și în contextul parteneriatelor pentru inovare au fost deja determinate. Amploarea provocării la nivel european, un angajament eficient al uh, părților implicate, valoarea adăugată europeană, posibilitatea de a transforma rezultatele unei uh, cercetări în beneficii pentru cetățenii europeni și pentru competitivitatea europeană. Văd astfel o largă convergență între orientările precedente ale Consiliului și condițiile generale propuse de Comisie în comunicarea sa. De altfel, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut uh, la acest stadiu, colegii mei au pus în evidență și nevoia unei abordări ascendente, mai ales în ce privește identificarea temelor, simplitatea, uh, ușur, lejeritatea structurilor, necesitatea de a lucra în special cu sectorul privat și în special cu IMM-urile, precum și optimizarea instrumentelor financiare existente. Acum ajung la calendar și la principiile de guvernanță, care sunt, mi se pare, chestiunile cele mai importante și cele mai delicate. Cuvintele cheie, uh, valoarea adăugată, coerență, flexibilitate și uh, ușuri, ușurință. Nu se pune problema unui model unic prestabilit mai multe inițiative au fost uh, luate pentru a rafina, pentru a uh, îmbunătăți conceptele. Printre acestea, un seminar care a fost organizat acum câteva zile, pe 27 octombrie, de către președinția belgiană, în colaborare cu Finlanda și cu Comisia Europeană. Și în ce privește calendarul, noțiunea de urgență este foarte bine prezentă în strategia 2020 și prin consecință este prezentă și inițiativele care rezultă din aceasta. Prin urmare, Comisia a făcut propuneri ambițioase, însă resursele sunt limitate și deși rămânem ambițioși, trebuie să uh, vedem să fim în stare că uh, putem controla procesul și putem uh, trage concluziile. Termin, închei, uh, domnule președinte, cu această idee a unei mai bune guvernanțe și a parteneriatelor la nivel național, această uh, chestiune face parte din toate elementele care au legătură cu guvernanța parteneriatelor pentru inovare, pentru care nu există modele prestabilite și cu atât mai puțin modele unice. Trebuie să ținem cont de faptul că statele au situații diferite, statele membre au situații diferite și trebuie să implicăm toate părțile, toți actorii în, în toate statele membre, la nivel național, regional, dar de asemenea sectorul public și sectorul privat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, convingerea mea este că cercetarea și inovarea nu sunt o opțiune pentru Europa, ci o obligațiune. Sunt obligatorii dacă dorim să ne păstrăm pe termen lung modelul social și durabilitatea, sustenabilitatea mediului nostru înconjurător. Voi urmări așadar cu mult interes uh, manifestările constante uh, în favoarea acestui subiect uh, ale Parlamentului European și în special uh, această primă intervenție în cadrul dezbaterii parteneriatelor pentru inovare. Contribuțiile noastre mi se par cu atât mai fundamentale cu cât contextul actual obligă statele membre să ia niște decizii dificile, să facă alegeri dificile și mi se pare esențial să păstrăm cercetarea și inovarea ca niște investiții pentru viitor și pot să vă asigur că voi informa Consiliul în legătură cu această dezbatere și rămân la dispoziția noastră. Vă mulțumesc!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 Nu am niciun cuvânt de spus în această chestiune. Vă mulțumesc pentru această remarcă, se ține cont de ea, iar acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice din partea PPE-ului, domnul Tsukalas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui, uh, acestei șanse unice pentru dezvoltarea economică a Europei pe care o reprezintă acest parteneriat. Vreau totuși să vă atrag atenția asupra riscului care există în ceea ce privește folosirea acestui instrument care uh, Ehm, ar putea să nu se facă în mod pozitiv, eh, astfel înrăutățind diferențele între statele membre. Aș dori să vă vorbesc despre condițiile eh, grele ale multor țări din Uniunea Europeană, cu, iar aici vă dau exemplul țării mele, Grecia. Aș dori să revin eh, la ce a spus doamna Matias. Situația economică în multe țări din sudul Europei, dar nu numai, în situația în care Fondul Monetar Internațional, FMI-ul și Banca Centrală Europeană uh, solicită reduceri drastice în toate domeniile, ceea ce afectează foarte mult, bineînțeles, bugetele pentru cercetare care au ajuns aproape la zero. Deci, în acest context, acest parteneriat reprezintă, într-adevăr, un uh, element pozitiv. Reducerile bugetare impuse acestor țări, exodul creierelor, aici este vorba despre plecarea multor specialiști care își părăsesc țara și în același timp insuficiența financiară a centrelor de sănătate, de cercetare, mă scuzați, riscă să înrăutățească situația. Situația se înrăutățește cu atât mai mult din cauza situației universitare la nivel european. De pildă, conform Times Herald Education, care a publicat un raport, un studiu acum două zile, Europa are 82 uh, de universități în topul celor 284 uh, cele mai bune universități din, uh, din lume, cele mai multe în țările din nord și numai două în Spania. Cum putem să, să umplem acest, acest, această prăpastie între nord și sud? Cum putem să soluționăm această situație? Vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Riera Madurel. Domnule președinte, este clar, Comisia a sugerat un parteneriat pentru inovare care corespunde cu politica sa industrială pentru că, pentru a asigura o creștere inteligentă și durabilă care să genereze creativitate și locuri de muncă, Uniunea Europeană trebuie să-și accelereze capacitatea de a inova. Eu asta cred și de aceea grupul meu și-a asumat răspunderea pentru ambele inițiative. În calitate de coordonator, eu cred că dacă lucrăm împreună, Parlamentul European poate să aducă soluții pentru noile provocări. Soluții care să ducă la un echilibru între problemele sociale și cele de mediu, pe drumul către o Europa mai inteligentă și mai ecologică cu o coeziune socială mai mare. Acest drum începe aici, prin această rezoluție, prin uh, consolidarea deciziei Consiliului, stabilim prioritățile din domeniul parteneriatului de inovare și, de asemenea, subliniem faptul că succesul depinde de capacitatea noastră de a inova atât în companii cât și în universități și în centre de excelență. Mulțumesc. În numele grupului ECR, domnul Zobro. Europa musi się rozwijać, a innowacyjność... Mulțumesc. Europa trebuie să se dezvolte și inovația reprezintă cea mai bună soluție la criza actuală. Un element cheie pentru a schimba ceva este facilitarea investițiilor în inovație. Avem nevoie de o legislație flexibilă care să stă la baza înființării companiilor, trebuie să fie ușor de depus brevete și trebuie să se poată atrage finanțări. Doar astfel vom stimula inovația. Companiile nu pot finanța programele multianuale de cercetare uh, singure, însă banii uh, nu sunt suficienți companiile trebuie să investească, ori adesea întreprinderile nu au suficiente fonduri și nu au acces la finanțare. Acest lucru este foarte clar în diferite domenii. Anumite companii în anumite regiuni ale Europei pot investi și există discrepanțe între diferitele regiuni europene. Nu există Uniunea Europeană fără solidaritate. Aș vrea să știu ce va face uh, Comisia pentru a promova această solidaritate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. A venit rândul oratorilor individuali, domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, parteneriatul pen, parteneriatele pentru inovare ne îndreaptă într-o direcție bună, conform uh, Comisiei, și m-a bucurat faptul că Comisia Europeană a preluat uh, unele din uh, inițiativele raportului de, pentru inovație a Comisiei noastre din 2010. Într-adevăr, pe viitor, um, Uniunea trebuie să facă mai mult pentru a canaliza potențialul de inovație, pentru a rămâne în cursă cu țări ca SUA, Japonia și țări emergente cum ar fi China. Dar um, Uniunea inovatoare va funcționa numai dacă se face alături de statele membre și regiuni. Iar aici Comisia propune aceste parteneriate de inovare pe care le discutăm acum. Și aceasta ne propunem noi în, în um, întrebarea noastră um, transpartinică. Trebuie totuși să evităm o suprapunere. Ideea acestor parteneriate nu este bine amănunțită, iar declarațiile Consiliului nu au lămurit situația întru totul. Aceste parteneriate se bazează pe o idee similară instrumentelor existente și platformelor existente, cum ar fi grupurile pentru inovare. În egală măsură, trebuie să ne asigurăm că avem efecte de um, folosirea sinergiilor și că avem o abordare armonizată în același timp. Mulțumesc! Are acum cuvântul Corea de Campos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salutăm eforturile Comisiei de a pune cercetarea și inovarea în fruntea agendei politice. Avem o strategie integrată pentru ca ecosistemul inovării europene să devină mai eficient și mai profitabil pentru o economie durabilă. Avem aici uh, parteneriatele economice care sunt un instrument care să facă față provocărilor actuale și acesta trebuie să fie lipsită de controverse. Totuși nu este foarte clar care vor fi prioritățile subtematice și cum va fi stabilită Uh, ponderea fiecărui, uh, fiecărui domeniu, care va fi nivelul de transparență pentru aceste parteneriate, pentru participanți și cum putem evita interese contradictorii, care va fi rolul Comisiei a statelor membre și a regiunilor, cum trebuie să ne asigurăm că există răspundere în cadrul acestei structuri sisteme și care va fi cadrul financiar al acestor parteneriate. Consiliul și Comisia, domnule președinte, trebuie să garanteze um, calitate de, a, a aplicării care nu este garantată uh, cu um, aceste teste proiecte pilot care au fost prevăzute pentru primul parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum uh, trecem la doamna Gutierrez Cortines. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut faptul că ne ocupăm de inovare și de parteneriate, dar am senzația că aici vorbim despre un lucru pe care nu-l cunoaștem. Aceasta este o inițiativă pe care nimeni nu o cunoaște. Nu știm care sunt modelele și ce conține inițiativa de fapt. Eu vă propun următoarele. Dacă vrem să fim eficienți, trebuie să avem în vedere rezultatele, așa cum s-a spus, și să ținem cont și de ce s-a întâmplat cu parteneriatele din trecut cu platformele și cu toate programele. Avem experiența programului cadru 7, trebuie să privim obiectiv și să revizuim scenariul din exterior. Pentru că, în cazul inițiativelor comune de tehnologie, am constatat că IMM-urile au fost, de fapt, marginalizate. Eu aș sugera să avem politici pentru inovare care să asigure că putem să înglobăm și IMM-urile. Poate e nevoie de organisme intermediare care să le ajute în lansarea de proiecte. Dar nu putem continua așa, marginalizând IMM-urile. În al doilea rând, avem nevoie de inovare și pentru administrație și pe, avem nevoie și de un management creativ al inovației, pentru că inovația este foarte legată de piață, iar administrația urmează pieței, care este mult mai rapidă decât administrația. Avem nevoie de uh, dezvoltare de capacități inovatoare și de o gestionare mai bună a resurselor destinate inovației. Trebuie ca întreprinderile să poată

consider că pentru uniunea inovării avem nevoie de un nou parteneriat care să faciliteze educaia i accesul cetăenilor la rezultatele progresului tiinific. vă Are cuvântul pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimul an uh, s-a vorbit mult despre inovare, care a devenit uh, un, uh, o politică panaceu. Trebuie acum să ajungem la rezultate și a venit vremea să ne dovedim mai pragmatici. Este clar că inovația poate juca un rol foarte important în readucerea creșterii economice la nivel european, dar avem nevoie de un efort comun public-privat care să îmbunătățească condițiile cadru, accesul la finanțare și trebuie să refocalizeze politica de inovare. Dar acum ceea ce uh, este important este timpul. Trebuie să ne mișcăm repede și hotărător, trebuie să trecem de la uh, vorbe la fapte și să eliminăm uh, une, unele piedici în calea inovării europene uh, în, în primul rând avem nevoie de instrumente de politică um, noi, bine puse la punct, iar parteneriatele de inovare pot fi un astfel de instrument care să funcționeze bine. Pentru a, pentru a pune în aplicare primele par parteneriate ar trebui să ne mișcăm repede, iar abordarea noastră ar trebui să fie învățatul din mers și uh, folosirea bunelor practici care există deja la nivel european. Astăzi, inovarea uh, izvorăște dintr-un sistem uh, în care regiunile joacă un rol hotărător, ceea ce înseamnă că putem grăbi um, drumul către o economie bazată pe, ino- bazată pe inovare, sporind finanțarea de 85 de uh, milioane de euro pentru inovare, precum uh, și creditele pentru creșterea inteligentă. Aceste aceste instrumente și politici pot aduce inovarea la toate țările și regiunile. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Balcitis. Un minut. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Politica de inovare și realizările tehnologice trebuie să beneficieze de un factor de facilitare în uh, implementarea strategiei 2020. De asemenea, trebuie să asigure creșterea și competitivitatea în Europa. Inovarea în toate domeniile politice, eficiența energetică, tehnologiile curate, atenuarea consecințelor schimbărilor climatice, toate acestea vor depinde de eficiența politicii de inovare în Europa. Uniunea Europeană are o politică de inovare integrată care poate să dea roade numai dacă se implementează cooperarea la nivel local, regional și național. Cred că parteneriatul de inovare inițiat de Comisia Europeană este un pas excelent spre o politică de inovare mai bine integrată care ne va permite să obținem rezultate mai bune în domeniul competitivității și va asigura un progres mai bun pe viitor. Mulțumesc! Acum are cuvântul Mario Pirilo, un minut. În un moment... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, Uh, ziua de astăzi, în care nu există multe mijloace publice, investițiile inova în inovație ne vor permite, poate, să ieșim din criză. În trecut, Europa a jucat un rol de pionier în ceea ce privește inovațiile. Multe lucruri s-au schimbat în uh, lume. Telefonul mobil uh, a apărut pe continentul nostru. Inovațiile tehnologice și capitalul uman european trebuie să fie valorificate printr-o cooperare între acțiunile Uniunii Europene și cele ale Statelor Unite pentru a se evita uh, eforturile duble și pentru a eficientiza eforturile. Avem nevoie de o abordare strategică și mai bine coordonată. Parteneriatul tehnologic reprezintă un instrument excelent din acest punct de vedere. Aș vrea să întreb Consiliul care sunt acțiunile pe care le va întreprinde pentru ca aceste parteneriate să fie mai dinamice și cum pot uh, deveni parteneriatul o sursă de dezvoltare a economiei reale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! S-a încheiat uh, perioada de timp uh, destinată intervențiilor înregistrate. Are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fără îndoială ne confruntăm cu o mare provocare și trebuie neapărat să găsim o modalitate de a soluționa această problemă. S-a făcut un studiu al participanților la parteneriate, iar 90% din uh, respondenți consideră că inovarea este o pârghie pentru o economie mai, mai ecologică și 3% din respondenți consideră că PPP-urile sunt esențiale pentru inovație. Iată de ce mă bucur că avem această discuție, iar uh, astăzi uh, m-am întâlnit cu membrii Consiliului Comisiei și

trebuie avută în atenie asigurarea unei coerene ridicate între fondurile structurale europene finanările publice din statele membre i contribuiile private. Vă mulțumesc. Uh, uh, mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Mulțumesc, domnule președinte inovația a devenit uh, un fel de refren pe care îl auzim adesea. Trebuie spus însă că inovația nu o să ne ducă prea departe, pentru că pentru a se dezvolta un produs durează ani de zile și costurile dezvoltării unui produs cresc din ce în ce mai mult. Asta înseamnă că trebuie să investim foarte mult în Europa în cercetarea comună și în piața internă. Nu ar trebui să ne așteptăm la soluții facile. Rezultatele inovării vor veni, însă vor veni la timpul potrivit. E nevoie de timp, de bani și de pace, însă nu este un panaceu. Mulțumesc, doamna Figueredo. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Provocarea care ne confruntăm este că această inițiativă Uniunea pentru Inovare, care, pe care o consideră Comisia emblematică, nu este o emblemă și nu este um, decât o imagine aruncată în ochii cetățenilor și, de, și se uh, Uh, și nu se integrează într-o politică de dezvoltare socială și economică în care inovația este un instrument foarte important, dacă, bineînțeles, este de durată inclusiv uh, în, pe plan financiar și în ceea ce privește politicile publice esențiale. Proiectul pilot uh, um, este deja un exemplu a ceea ce vreau să spun va avea un efect uh, important dacă va fi însoțit de politici care să garanteze acces la asistență medicală de calitate și pentru toată lumea, protecție socială, pensii decente, servicii de sprijin pentru bătrâni care să le garanteze o viață decentă. Altfel, acest proiect va fi numai vorbe goale în cadrul politicilor neoliberale de redresare care care nu duc la um, o creștere a nivelului de trai, mai ales al celor vârstnici. Acum rămâne de văzut ce va face Comisia Europeană pentru ca această inițiativă să nu fie doar un foc de paie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu în ultimul rând dau cuvântul domnului Matula. Mulțumesc, domnule președinte

dau cuvântul ministrului Serex. Vă rog, pe scurt, să ne faceți un rezumat al răspunsurilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, Parlamentului European pentru interesul pe care îl acordă dosarului inovației. Susținerea aceasta este esențială pentru a uh, aplica urgent un plan pentru inovație pentru a răspunde mai bine la provocările interne și pentru a ne îmbunătăți competitivitatea externă. Cred că președinția a lucrat foarte repede pentru că propunerea comisiei a fost depusă pe 6 octombrie uh, a anului trecut și se pregătește deja Consiliul din 26 noiembrie. Toată lumea este conștientă de faptul că cercetarea și uh, inovația sunt indispensabile pentru a ieși din criză. În ceea ce privește alegerea parteneriatelor, am subliniat importanța proiectului pilot care își propune să stabilească fezabilitatea modelului. Acest prim proiect pilot va fi un pilot care va putea întruni adeziunea populației din Europa. În ceea ce privește celelalte subiecte posibile, Comisia a invocat circa 12 alte subiecte și Consiliul subliniază importanța unei abordări ascendente și inclusive Consiliul nu vrea să uh, se dubleze eforturile sau să vină cu programe suplimentare uh, pentru că acest lucru ar fi contrar obiectivului simplificator, uh, programului de simplificare. În ceea ce privește problemele bugetare, știm că bugetele pentru cercetare sunt supuse la presiuni S-a subliniat deja decalajul între sud și nord. Eu unul cred că excelența trebuie să fie un obiectiv pentru toți. Și trebuie să ținem cont de acest lucru în, atunci când vorbim despre sinergiile între instrumentele europene, între programul cadru și fondurile structurale mai ales. În sfârșit, în cadrul Consiliului suntem foarte atenți la faptul că trebuie să susținem mai mult întreprinderile mici și mijlocii aceste întreprinderi nu au avut până acum suficient acces la programul cadru precedent și la ora actuală facem eforturi de simplificare, tocmai, și facem eforturi pentru a asigura un acces uh, mai uh, sporit uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta încheiem această dezbatere și